Colegi, o să începem. Deja suntem în întârziere. Primul punct pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu directorul Cezar, Patrick Guy, care se află aici. Patrick, în primul rând, sunt puțin uh, dezamăgit Sunt puțin dezamăgit că membrii, cei care au cerut să, să veniți aici, nu s-au prezentat. Sigur, cantitatea contează, trebuie să spun este o prezență, și o să o spun de-a dreptul, foarte slabă pentru un asemenea eveniment. Patrick, ai cuvântul. Mulțumesc, onorabil membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Sunt uh, sigur că norul de cenușă uh, i-a împiedicat pe eurodeputat să fie prezenți aici într-un număr mai mare. O să încerc să vă uh, actualizez informațiile în legătură cu Cezar și o să încerc să vorbesc uh, despre viitorul și desfășurarea Cezar, uh, ce acțiuni va trebui să întreprinde această comisie în acest sens. În primul rând, este o onoare și o plăcere pentru mine să mă aflu aici și să vă vorbesc despre Cezar. Data trecută când am fost aici, V-am uh, explicat natura specială a programului uh, Cesar și a întreprinderii publice, care este primul parteneriat public-privat uh, realizat în acest domeniu. Am extins parteneriatul cu încă 13 parteneri industriali cu două scopuri în minte. În primul rând, să extindem baza noastră de furnizori de servicii de navigație aeriană, în special către centrul Europei, și până acum am reușit să atragem Polonia numai, însă încă lucrăm la asta. Însă vrem să avem și țări care sunt uh, țări vecine cu Europa, care au legături uh, puternice cu operațiunile cu uh, Europa, cum ar fi Canada și Marocul. Apoi, am uh, dorit uh, să implicăm mai mult uh, industria europeană pentru a garanta faptul că tehnologiile SESAR vor fi interoperabile cu alte regiuni ale lumii. Trebuie să realizăm un schimb de aranjamente cu cei de peste Atlantic. În felul acesta am ilustrat și dificultățile și constrângerile cu care ne confruntăm. Am uh, semnat uh, acorduri cu utilizatori de spațiu aerian, cu autorități de certificare și cu uh, asociații care reprezintă personalul. Avem acum cam 200 de experți din partea companiilor aeriene care lucrează cu noi și mai bine de 60 de reprezentanți ai personalului. Avem 300 uh, de proiecte, 16 pachete de lucru, 110 companii implicate, 2200 de experți care lucrează cu noi în 23 de țări. Prin urmare, este nevoie de o investiție semnificativă de eforturi pentru a uh, pune bazele principiilor de a lucra împreună. Pentru uh, a uh, pune la dispoziție instrumentele care vor fi uh, folosite de cei 2000 de experți. Am reușit uh, să facem lucrurile să funcționeze și după 2 ani de la lansarea programului am uh, reușit să inițiem toate proiectele și să realizăm toate activitățile tehnice planificate la timp și respectând costurile. Prima Uh, provocare a fost uh, cea de a pune la oaltă programul și de a-l lansa. Apoi trebuie să vedem că acest program dă rezultate concrete. Este o adevărată provocare pentru că în ultimii 20 uh, cam 200 de milioane de euro au fost investiți în fiecare an în cercetarea privind gestionarea spațiului aerian ATM de către Comisia Europeană Eurocontrol. Prin urmare, am hotărât și am convenit cu partenerii noștri ca toate uh, obiectivele SESAR uh, să fie validate într-un mediu operațional. În trecut, uh, prea multe proiecte de cercetare au fost testate în laboratoare de cercetare, au dat rezultate foarte bune, dar uh, nu s-au dovedit a fi viabile pe teren. Abordarea pe care a, o avem este de a folosi sistemele operaționale cu uh, traficul operațional uh, și controlorii de trafic aerian, piloții și inginerii vor fi într-o situație în care vor putea cu adevărat să evalueze avantajele și dezavantajele, neajunsurile unor astfel de uh, instrumente. Echipa de validare internațională formată din reprezentanțe personalului ne va ajuta de asemenea să evaluăm impactul schimbărilor asupra volumului de lucră, siguranței și eficienței. Uh, Ideea principală în această abordare este ca uh, să reducem uh, timpul între evaluarea operațională și implementare. Cea de-a doua decizie importantă pe care am luat-o a fost să facem uh, o comunicare în fiecare an Sezar, care este un set de produse Sezar care sunt validate. Prima este programată în acest an și va conține um, lucruri interesante, cum ar fi turnurile îndepărtate, care înseamnă controlarea traficului aerian fără ca controlorii uh, aerieni să fie prezenți fizic uh, la locul uh, unde se află aeroportul. Um, apoi instrumente de sosire sincronizată, gestionare sincronizată a sosirilor și plecărilor. De asemenea, Uh, am uh, hotărât uh, ca rezultatele să fie și unele ecologice prin 18 proiecte. Am cerut grupuri de companii aeriene de aeroporturi să lucreze împreună pe marginea unor proceduri operaționale ecologice. Această parte a programului nostru, numită AIR, are în special uh, incluse zboruri transatlantice uh, ecologice, unde toate procedurile sunt optimizate cu colegii noștri din Statele Unite și Canada, uh, Regatul Unit și Portugalia. Putem în felul acesta să economisim cam 1,4 tone de combustibil. De asemenea, vrem să avem operațiuni ecologice în aeroporturi și în uh, preajma acestora la Amsterdam, Zurich, Viena și Madrid. Sponsorizăm cam 5500 de zboruri ecologice și acest lucru este cunat de succes pentru că multe companii aeriene ne cer să se alăture acestui program. Acum lucrăm cu toate aceste uh, companii aeriene și operatori pentru ca aceste zboruri ecologice să devină o, o realitate a zilei. Aș dori acum să vorbesc despre desfășurarea Sezar. Am uh, încheiat un uh, studiu privind impactul Sezar asupra economiei UE. Uh, Studiul a fost făcut de McKinsey și pentru a evita orice subiectivism am creat o echipă de experți economici care vin de la OCDE, statele membre și Comisia Europeană care au revizuit modelele economice și metodologia pe care am utilizat-o. Primul scenariu, scenariu să nu facem nimic, apoi uh, Cezar uh, să fie realizat la timp, al treilea scenariu, un uh, Cezar desincronizat, Uh, și ultimul scenariu a fost o întârziere de 10 ani în desfășurarea uh, Cezar. Rezultatele sunt interesante. Comparația între Cezar la timp și a nu face nimic înseamnă 419 uh, miliarde euro de acum până în 2030, ceea ce reprezintă 0,6% din uh, PIB-ul Uniunii Europene și asta reprezintă 328.000 uh, de locuri de muncă dacă uh, realizăm Sezar la timp. Dacă Sezar este desincronizat, asta înseamnă o pierdere de 117 miliarde de euro, periclitind 72.000 de locuri de muncă și această întârziere uh, de 10 ani ar însemna o pierdere de 268 de miliarde de euro și pierderea 189.000 de mii de uh, locuri de muncă. În acest uh, stadiu am analizat doar impactul direct al Cezar asupra industriei aviației, nu am analizat impactul indirect asupra turismului și economiile regionale. Acest studiu arată, dar asta nu este o surpriză totală, că infrastructura actuală nu poate uh, uh, să susțină o aviație eficientă și ecologică în Europa, a arătat importanța sincronizării în desfășurarea sezarului și întrebarea este cum putem să facem ca sincronizarea să funcționeze. Comisia Europeană lucrează la o propunere pentru desfășurarea sezar uh, și o lăsăm să-și formalizeze poziția împreună cu par Parlamentul. Însă vreau să vă spun care este părerea mea în legătură cu uh, bazele, cele două baze ale unei desfășurări încunate de succes uh, a Sezarului. Prima, o guvernanță potrivită, experiența pe care am acumulat-o în faza de uh, proiectare arată cât de important este să lucrăm împreună. împreună este important atunci, mai ales când trebuie să facem schimbări dificile. Uh, competiția pozitivă în uh, cadrul uh, grupului este mai ușor de promovat și facilitează promovarea unor paradigme operaționale. Francezii pot să spună dacă controlorii, de, controlorii aerieni din Uh, Regatul Unit pot să facă asta, de ce să nu o facem și noi? Deci se stimulează competiția în uh, acest uh, fel. Apoi avem o singură autoritate care poate să ia deciziile când sunt nevoie. Este important pentru Sezar să existe o singură autoritate care uh, Uh, să răspundă de program și să ia hotărârile atunci când grupurile individuale nu pot să ajungă la un acord. Și asta se întâmplă mai tot timpul. De asemenea, este foarte important dintr-un punct de vedere internațional ca uh, Statele Unite, China și Brazilia să aibă un singur interlocutor uh, pentru a discuta standardele și calendarul. Apoi, cealaltă problemă uh, principală o reprezintă finanțarea. Principiul de bază al Sezarului este să integreze toți actorii uh, uh, din aviație într-un singur sistem de aviație. De asemenea, acest lucru va însemna ceea ce numim noi SWIM, gestionarea sistemului informatic, ceea ce înseamnă construirea unui intranet pentru aviație. Lucrurile par frumoase și ușoare, dar de fapt această integrare este extrem de complexă uh, pentru că grupurile au interese diferite. Uh, o să iau exemplu radioului uh, VHF, care astăzi înseamnă comunicare între avioane și autoritățile de la sol, o tehnologie din 1950. Asta este o tehnologie pe care o puteți găsi în taxiurile din Bruxelles astăzi. Problema este că nu putem să scăpăm de VHF până când uh, nu, toată lumea nu uh, are uh, conexiuni internet operaționale. La sol, furnizorii de servicii de aviație nu doresc să fie echipați până când un, un număr minim de avioane, de aeronave sunt echipate. Deci, este, în momentul de față există un blocaj. Regulamentele SES uh, pot să stabilească un termen pentru implementare, însă în primul rând trebuie să fim uh, siguri că ele sunt respectate pe plan local sau național, ceea ce reprezintă o problemă și apoi se dă o limită, un termen uh, care este în favoarea celor care se mișcă în ultimul moment. Cred că trebuie să dăm stimulente celor care uh, inițiază acțiuni de la uh, în mod timpuriu uh, avantajele operaționale uh, sunt uh, semnificative uh, în ceea ce privește aceste avantaje. Acum lucrăm la noțiunea de cel care este cel mai bine echipat, este cel mai bine servit, best equipped, best served. În ceea ce privește instrumentele financiare, analizăm diferite tipuri de instrumente financiare, așa cum ar fi obligațiunile de proiect, uh, împrumuturi în condiții avantajoase care ar putea să fie folosite pentru a iniția cel puțin acest sistem de schimbare. Majoritatea investițiilor Sezar vor fi făcute de industrie, însă cred că și banii publici pot să uh, fie folosiți uh, ca o pârghie uh, pentru a determina și investiții private această putere de pârghie va fi și mai mare dacă este coerentă cu politicile și garanțiile publice. În final, aș dori să spun că programul Cezar funcționează bine, suntem în grafic, în cadrul costurilor și uh, vom avea rezultate concrete în 2011. Am început de asemenea să uh, ne facem pre eh, simțită prezența pe scena internațională cu un memorandum de cooperare care a fost semnat în acest an între UE și Statele Unite, care ne dă mandatul să coordonăm activitățile noastre cu omologii noștri din SUA. Lucrăm de asemenea cu OACI eh, pentru a ne asigura că standardele eh, noastre devin standarde globale. Este esențial ca această muncă să nu se facă în zadar, ca instituțiile europeană să preia experiența care a fost acumulată în această fază pentru a construi un program de desfășurare sezar care să fie sub, uh, încunat de succes. Thank you very much, Patrick. Îți mulțumesc foarte mult, Patrick. Am câțiva vorbitori pe lista mea. În primul rând, domnul Zasada pentru grupul PP. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în uh, numele grupului PPE și doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare. Din păcate nu am primit uh, dinainte uh, textul dumneavoastră, textul prezentării și cred că ar fi fost foarte bine dacă l-am fi avut dinainte. Aș dori să subliniez faptul că eu am o atitudine foarte entuziastă în legătură cu um, cerul unic european și în legătură cu uh, gestionarea traficului aerian în cadrul Cezar. Pentru că este vorba de un element uh, strategic pentru dezvoltarea integrării europene și a pieții, pieței interne. Sunt convins de faptul că uh, avem nevoie de măsuri, de măsuri în cadrul Galileo și EGNOS pentru a ajunge la acest uh, sistem unic de gestionare a traficului uh, aerian, mai ales ținând cont de problemele legate de fazele de aterizare a avioanelor. Aș dori să, să știu ce efecte au întârzierile din cadrul Galileo asupra programului Cezar. După părerea mea, ar fi important să uh, identificăm măsurile care ar putea aduce efecte imediate economice și ar trebui să ne concentrăm asupra acestora în uh, o fază timpurie a punerii în aplicare a acestui program. Cezar este un program uh, imens uh, Um, cuprinde sarcini în uh, domeniul controlului trafic, traficului uh, aerian, dar și în domeniul um, echipamentelor cu care sunt înzestrate avioanele, avioanele și așa mai departe. Și până acum nu s-a clarificat de ce sisteme uh, este nevoie la bordul avioanelor și cred că vor exista avioane care nu vor respecta cerințele necesare și se pune întrebarea când vor fi îndeplinite cerințele minime cerințele minime din partea Cezar legate de, com- de comunicare și așa mai departe. Și mă întreb dacă com- Comisia a înaintat deja o propunere în ceea ce privește finanțarea și eventual o finanțare suplimentară pentru avioane mai mari. Mulțumesc, domnul Alcadraui. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc lui Patri Cai pentru introducerea sa. Cesar este un proiect uh, important european și mă bucură să văd că lucrurile merg bine înainte. Însă, în introducerea dumneavoastră, ați, adus, ați atras uh, atenția că trebuie să ne păstrăm ambițiile ridicate și că acest program va avea consecințe pozitive și asupra locurilor de muncă. Și aș dori să aflu o reacție din partea Comisiei. Doresc să știu când va înainta Comisia propunerea uh, legislativă pentru punerea în aplicare și care, care va fi aspectul uh, financiar al acestei propuneri. Ați subliniat vorba că este vorba de uh, de 30 de miliarde de euro. Desigur, trebuie să nu uităm și fondurile uh, private, însă și pe termen mediu sunt prevăzute anumite fonduri europene și aș dori să știu care este situația uh, în legătură cu uh, stimulentele în forma unor reduceri pentru cei care au apelat la investiții într-o fază um, timpurie investitori care s-ar putea bucura de uh, taxe aeriene mai reduse. Aș dori să vă întreb însă până când trebuie să se ia hotărâri clare legislative pentru ca lucrurile să poată merge bine înainte. Apoi, o întrebare legată de cadrul global. Cezar nu este singurul actor pe plan global. Avem parteneri în uh, Statele Unite și aș dori să știu care care este intero- uh, interoperabilitatea între toate aceste sisteme și aș dori să știu dacă tehnologia europeană ar putea fi vândută eventual în țări uh, terțe sau ne așteptăm la o concurență puternică din partea altor state și eventual dacă putem să luăm măsuri de sprijin din acest punct de vedere pentru ca Cezar să poată funcționa și pe plan uh, global. Revin acum la tema actuală a norului de cenușă vulcanică. Mă întreb dacă uh, pe viitor Cezar ar putea contribui la o mai uh, bună limitare a zonelor în care nu se poate uh, zbura. Um, se poate ajunge la această situație pentru a evita situația în care se anulează zboruri care nu ar trebui anulate, de fapt, și care este aici și uh, evoluția în ceea ce privește cerul unic european. Știți că uh, acum se creează aceste blocuri uh, aeriene operaționale, știm că dumneavoastră sunteți uh, implicate în acest proces și credeți că uh, aceste uh, blocuri aeriene vor fi introduse la timp. Uh, Acum, o altă întrebare legată de consecințele Cezar asupra, asupra mediului înconjurător și a climei. Ați spus că există efecte foarte bune asupra locurilor de muncă și în același timp ați spus că se vor reduce emisiile cu 10%. Susțineți în continuare această cifră sau aveți o, o altă cifră acum? Acum, o altă întrebare legată de aceste, acele dâre de uh, condens din uh, aer produse de uh, avioane care ar avea, care ar avea efecte asupra climei. Și aș dori să știu dacă ar exista o bună colaborare între serviciile meteorologice și autoritățile de control a traficului uh, cred că am uh, putea reduce cât mai mult aceste uh, dure de condens. Deci se poate uh, îmbunătăți situația prin intermediul Sezar. Doamna Meissner, vă mulțumesc domnule președinte și eu doresc să-i mulțumesc domnului Cai. S-au pus foarte multe întrebări și eu voi fi foarte scurtă. Din păcate trebuie să plec din comisie imediat, însă mă voi întoarce mai târziu. Aș avea câteva întrebări suplimentare. O întrebare este următoarea. V-ați, uh, v-ați uh, referit la efectele de, um, de consolidare și de cooperare între Cezar și cel unic european, deoarece ambele sisteme vor avea efecte asupra situației economice și asupra uh, protejării mediului înconjurător și aș dori să știu cât de concret colaborați cu coordonatorul cerului unic european și aveți nevoie de, de, mai, multă, de mai mult sprijin aici, eventual. Acum o altă întrebare legată de norul de cenușă. Credeți că um, eventual prin dezvoltarea unor noi tehnologii avioanele ar putea să fie mai bine protejate împotriva acestei uh, cenuși? Nu știu, poate există aici o posibilitate. În al treilea rând, ați afirmat că aveți nevoie de sprijin din partea Europei. Este vorba până la urmă de sprijin financiar sau uh, Trebuie să uh, avem mai multe acțiuni, mai multe acțiuni publice, un sprijin public. Mulțumesc, doamna Foster. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să-i mulțumesc și lui Patrick pentru că a venit și ne-a prezentat uh, situația actuală. Ar fi fost foarte uh, util dacă am fi avut o copie a, a slide-urilor care ne-au fost uh, prezentate Este uh, foarte interesant că lucrurile uh, progresează uh, progresează bine cu acest program și cred că acest nor de cenușă reprezintă un argument foarte puternic pentru a sprijini acest program. Știți foarte bine că um, deja de în, în urmă cu ani de zile am schimbat aceste modificări în gestionarea traficului aerian și înțelegem foarte bine că este vorba de un proces care, care va dura destul de mult timp. Cred că suntem puțin frustrați în acest moment, ne întrebăm dacă statele membre um, se angajează uh, suficient în această direcție. Știm că există probleme uh, financiare la nivel bugetar, dar, uh, desigur, există și fonduri private care merg în acest program și există foarte multe companii care au investit în tehnologiile necesare pentru acest program și acum nu înțeleg uh, exact uh, ce se va întâmpla cu acest uh, program și de aceea trebuie să respectăm graficul pe care l-am stabilit pentru că va trebui să operăm într-un context global și termenele trebuie să fie respectate. Cred că pentru a nu avea întârzieri, trebu- trebuie să fie respectate toate uh, măsurile pe care le-am cerut uh, atât noi la Comisia Tran cât și la Comisia uh, Envi. Um, costurile combustibililor nu vor scădea pe, pe viitor, deci există foarte multe aspecte de care trebuie să ținem cont. Un coleg s-a referit la aceste blocuri aeriene funcționale acestea uh, sunt uh, o parte a cerului unic uh, aerian și coordonatorul acestui program, desigur, călătorește peste tot în Europa și încearcă să sprijine această idee a noilor spații aeriane funcționale. Deci, există foarte multe dimensiuni Uh, pe care, desigur, nu o să le pot aborda în totalitate. Este vorba de un domeniu foarte complicat tehnic, însă, în mod uh, clar, avantajele pe termen lung sunt cele mai importante. Nu putem să păstrăm status quo-ul actual și ar fi foarte interesant să vedem ce are de spus Comisia în această dimineață, dar oricum îți mulțumesc, Patrick, pentru că ai venit la Comisia noastră și pentru că ne-ai spus care este situația actuală însă cred că trebuie să păstrăm presiunea și toată lumea și-a dat seama de acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și lui Patrick Kay pentru prezentarea pe care a făcut-o. Ar fi fost util să auzim raportul dumneavoastră ceva mai devreme, să avem raportul dumneavoastră ceva mai devreme ca să ne putem pregăti. Cred că trebuie neapărat să mergem în direcția menționată, adică către cerul unic european către controle unice. Trebuie să urmăm această cale, suntem obligați. Și cred că autoritatea unică trebuie să fie întărită, este punctul de referință. Și cred că singura cale posibilă pe, pe plan economic și financiar este parteneriatul public-privat care ați vorbit. Mă alătur întrebărilor puse de colegii mei înainte, dar uh, vreau să mai pun și o întrebare. Problema apărării ca să veghem la faptul că acest nou sistem european să fie imun împotriva atacurilor cibernetice care au lovit deja Europa este foarte important și aș vrea să știu cum prevedeți acest lucru în program. Aș dori de asemenea să înțeleg ce tip de cooperare există între SESAR și țările din America Latină și țările din fosta Uniune Sovietică și în cele din urmă NATO am văzut un diapozitiv care vorbea de apărare, dar NATO funcționează activ, își controlează spațiul militar și ce face SESAR ca să asigure administrarea optimă a acestui uh, spațiu aerian în cadrul sistemului european. Și am ceva de adăugat și apropo de cele spuse de domnul Alcadraui. Raportul următor este foarte important. Oare cele două sisteme, cel european și al nostru, este compatibil? Da, domnule președinte, aș vrea să mă refer și eu la legătura dintre Sezar și Cerul Unic European. Uh, cum uh, este această colaborare și mai ales cum vă afectează slaba performanță în ceea ce privește realizarea unor blocuri funcționale aeriene? Uh, proiectele de dezvoltare. De asemenea, vreau să vă întreb uh, dacă există um, uh, probleme în ceea ce privete asigurarea finanării tim bine că la iniiativa comună participă atât statele membre dar sunt i um, investitori privați. privai i ar fi important de tiut modul în care Uh, simțiți că există o lipsă um, a finanțărilor necesare și cum vedeți surmontarea acestei uh, probleme. Uh, nu în ultimul rând, vreau să vă întreb dacă inițiativa, care, inițiativa comună joint undertaking care se referă și la crearea de noi motoare mai puțin poluante, mai ecologice, mai eficiente din punct de vedere energetic, uh, dacă ele vor avea această dezvoltare va avea în vedere uh, nu doar uh, situația de acum deci uh, posibili nori de cenușă dar și în ceea ce privește furtunile de nisip care știm bine că și ele reprezintă o problemă în anumite regiuni. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc. Vă mulțumim pentru prezentare, dar uh, aș vrea să spun următoarele. Comisia aceasta, din punct de vedere istoric, și nu mă refer numai la momentul actual, trebuie să discute despre perspectivele financiare și noi întotdeauna am uh, sprijinit ce reprezintă Sezar, mai ales în ceea ce privește siguranța și îmbunătățirea aviației și a spațiului aerian european. Aș vrea să pun o întrebare uh, pentru că acum avem nevoie să întărim apărarea acestui spațiu. Deci, din punct de vedere industrial, din punct de vedere tehnologic și din punct de vedere al importanței pe care le o are Cezar pentru industria europeană și pentru dezvoltarea industrială europeană, puteți să ne prezentați niște date legate de acest lucru și poate ne puteți spune dacă dinspre Cezar, nu numai Eurocontrol care ar fi uh, interlocutor, dacă ați putea și dumneavoastră să contribuiți pentru a preveni repetarea crizei uh, provocată de cenușa vulcanică. Ce puteți să ne spuneți că ar putea să facă Cezar acum sau în viitor pentru a putea folosi elementele acestea ca întărire a, a apărării pe care o punem la punct pentru proiectul Cezar? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Am și eu de spus câteva cuvinte. Vreau să întăresc în întrebările puse de colegi apropo de legătura dintre SESAR și Cerul Unic European și uh, activitatea domnului Iarzembowski privind blocurile funcționale. Deci, uh, ideea de a transmite mesaje clare ce apropo de legătura dintre ele și de utilitatea acestei legături. Și apoi, problema statelor membre, adică viteza cu care se deplasează statele membre în această direcție, pentru că de uh, uneori se creează foarte multe frustrări. Doamna Foster spunea că nu este un, un element nou e de fapt un copil care se apropie de adolescență, nu e un nou născut. Și uh, au trecut niște ani de când s-a născut proiectul acesta, s-au înregistrat niște progrese, dar uh, programele, progresele acestea sunt neașteptate și am, avea, am fi avut niște așteptări pentru 2011. Mă interesează legătura dintre vulcan și statele membre și dorința statelor membre de a ajunge la cerul unic european. Dacă se întâmplă ceva cu un vulcan, statele membre spun că trebuie să promovăm realizarea cerului unic, dar în momentul în care vulcanul se potolește, statele membre vor să încetinească lucrurile și apoi mai apare, mai erupe un vulcan. Poate că avem nevoie de mai multe erupții vulcanice pentru ca statele membre să se implice cu adevărat în acest proiect. Și încă un punct. Mă interesează studiul McKenzie la care v-ați referit în prezentarea dumneavoastră. Și mai ales la scenariul beneficiilor pe care SESAR și cerul unic le pot uh, furniza. Pentru că noi ne confruntăm cu o problemă și anume teama incertitudinea, nu știu care e cuvântul corect, ca undeva controlorii de trafic se confruntă cu o amenințare la adresa locurilor lor de muncă consideră că acest proiect este o amenințare la modul în care își desfășoară afacerilor și în care își câștigă existența. Datele reieșite din studiul McKenzie par să arată că nu este așa. Și dacă nu este așa, cum putem atunci să îi convinge pe controlorii de trafic și mă uit la Dominic mai ales pe uh, controlorii de trafic francezi că este de fapt o șansă, că nu este o amenințare la adresa locurilor lor de muncă. Și nu e vorba numai de controlorii francezi. Am impresia că toți se tem de acest lucru, că toți controlorii de trafic se tem că locurile lor de muncă și condițiile de serviciu sunt puse în pericol și că se pot deteriora. V-ați gândit cumva sau există vreo abordare a vreunui mod de a-i convinge pe controlorii de trafic că, de fapt, ar fi un lucru bun? Mulțumesc foarte mult, spune vorbitorul. Comisia dorește să vorbească, domnule Baldwin? Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că nu mă pot abine să vorbesc, dar poate domnul Chi o să răspundă înainte și apoi o să mă refer la câteva din aspectele Asta pentru că o să spună ceva greșit sau în general? Nu, nu, vreau să am uh, toate bazele acoperite, nu? Mulțumesc foarte mult, Brian. O să încerc să răspund la toate aceste întrebări interesante. În primul rând, relația între Cezar și Cerul Unic European. Cezar este o parte din acest cer unic european. SES nu poate să existe fără Cezar și Cezar nu există fără SES. Atunci când am vorbit despre noile tehnologii, despre noile echipamente, uh, legislația ne va ajuta să punem în aplicare toate acestea pentru a ne asigura că la un anumit moment fiecare țară, fiecare aeronavă este echipată cu același tip de tehnologie. Și uh, acest lucru se poate întâmpla numai prin aplicarea legislației uh, cerului unic european. Uh, în uh, Vreau să spun că aceste blocuri uh, funcționale au fost uh, construite într-o manieră izolată în comparație cu Cezar și până nu de mult, până când uh, domnul Jasemplovski a început să-și asume rolul și să discute despre toate acestea, deci până nu de mult nu existau discuții reale între blocurile aeriene funcționale și Cezar. Uh, blocurile funcționale discutau în special aranjamentele instituționale între diferite forțe aeriene de apărare, uh, actori în apărare uh, și se concentrau asupra spațiului aerian. Lucruri care sunt necesare, care sunt orientate pe termen scurt, sunt câștiguri pe termen scurt, dar nu am ajuns încă în punctul în care să vorbim despre noi tehnologii și modul în care putem să fim mai bine coordonați în achiziționare de noi sisteme. Un lucru care nu ajută este faptul că nu există niciun singur bloc care să aibă același sistem. Toate uh, blocurile au sisteme diferite și acesta este unul dintre motivele pentru care probabil s-a așteptat până când Sezaru uh, va fi suficient de matur pentru a analiza aceste probleme. Am început dialogul cu uh, blocurile funcționale, cu unele dintre acestea, nu cu toate. Sunt unele dintre aceste blocuri care sunt încă în faza de discuții uh, instituționale și nu există o valoare adăugată nici pentru ei, nici pentru noi să începem discuțiile în legătură cu implementarea Sezar dar uh, am început uh, să discutăm uh, cu unele blocuri funcționale mm, din Marea Britanie pentru a vedea, de pildă, cum putem să ne asigurăm că atunci când facem un nou sistem, să facem acest lucru nu cu fiecare furnizor de servicii de uh, navigație aeriană, ci cu tot blocul. În ceea ce privește norul de cenușă. Din păcate, Cezar nu poate să facă nimic în legătură cu uh, serviciile de previziune, ceea ce pot să prevadă serviciile de meteorologie. Aș fi fericit să vă pot spune că cu Cezar se va rezolva totul, dar nu așa stau lucrurile. Principala problemă cu uh, norul uh, de cenușă și Matthew va comenta uh, despre asta, uh, este procesul de decizie. Cine hotărăște ce? Uh, Sezarul reprezintă mai tehnologii, instrumente. Ceea ce dezvoltăm sunt moduri mai bune de uh, um, distribuirea informației tuturor și, în al doilea rând, dezvoltăm o modalitate mai precisă de a depăși constrângerile, indiferent care sunt acestea, uh, un nor de cenușă și așa mai departe cu tehnologia Sezar și cu procedurile operaționale vom fi în măsură să uh, optimizăm modul în care depășim astfel de uh, constrângeri. În ceea ce privește cooperarea cu celelalte țări ale lumii, în momentul de față există două programe, uh, programe Uh, principale uh, în uh, momentul de față. Cezar și Next Gen în Statele Unite. Japonezii încearcă să lanseze ceva. Cooperarea merge bine și am creat o um, relație de cooperare tehnică concretă și punem la oaltă informațiile de care dispunem. În primul rând, Uh, va exista o competiție între partenerii din Cezar și uh, NextGen și apoi vor exista niște uh, standarde probabil sau calendare divergente. Și suntem gata să plasăm industria noastră pe poziția care să ne permită să abordăm aceste probleme, însă trebuie să avem mecanisme cu care, prin care să discutăm cu americanii uh, problemele și să încercăm să le rezolvăm. Suntem într-un tip de competiție climatul economic înseamnă că nu vor exista două standarde în lume, ci unul singur care trebuie să fie interoperabil și prin urmare va exista o competiție în uh, cadrul industriei, mai ales în ceea ce privește uh, brevetele, însă există mecanisme pe care le putem discuta cu americanii să convenim asupra unui lucru sau uh, să convenim că nu suntem de acord și această problema respectivă să meargă să fie uh, tratată la ICAO. În legătură cu relațiile cu America Latină, am conlucrat cu Mexicul și cu Brazilia pentru a ne informa în uh, Mexic, în Brazilia și în Europa în legătură cu planurile noastre. Intenția ar fi să încercăm să coordonăm atât cât uh, este posibil calendarul și activitățile noastre, astfel încât, atunci când se ajunge la echiparea aeronavelor, să avem uh, echipamente care uh, să fie compatibile cu cele care permit intrarea aeronavei în spațiul uh, latinoamerican. Avem uh, discuții cu țări precum China și India. Trebuie să spun în această privință că suntem oarecum în întârziere față de americani. Pentru că Statele Unite a semnat uh, uh, astfel de raport, uh, acordul de cooperare cu China, India și trebuie să ne asigurăm că avem aceleași calendare cu aceste țări trebuie să putem discuta care sunt constrângerile în diferite regiuni și cel puțin măcar să facem un schimb de informații. ICAO, OACI va fi foarte important pentru că la urma urmei, este Organizația Internațională pentru Aviația Civilă care va adopta uh, standarde uh, globale și am început să colaborăm pentru a avea o imagine în legătură cu cum va arăta viitorul. Încercăm să fim cât mai prezenți în uh, activitatea tehnică a ICAO pentru ca vocea europeană să fie auzită. În ceea ce privește controlul traficului aerian, și schimbările meteorologice și uh, climatice. Cezar va avea un impact pozitiv asupra mediului, pentru că confirmă încă faptul că obiectivul uh, de a avea 10% uh, mai puțin de emisii pe fiecare zbor. Am arătat deja că putem să ajungem la 3 până la 4%, așa încât există încă posibilitatea de a ajunge la pragul de 10%. Asta înseamnă, în mod concret, că întreaga capacitate uh, uh realizată de Cezar uh, va fi uh, neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, ceea ce va permite uh, astfel de economii. Acest lucru se spune în studiul McKenzie și suntem gata să vă punem la dispoziție rezultatele. Ceea ce nu facem în Cezar este să vedem care este impactul aviației asupra schimbărilor climatice uh, globale. Ați uh, vorbit de uh, dârele de condens al navelor dârelor de emisii al aeronavelor. Nu facem niciun fel de cercetare în legătură cu uh, impactul acestor uh, dâre uh, asupra schimbărilor uh, climatice. Există uh, însă institute de cercetare care fac acest lucru. Lucrăm cu autoritățile meteorologice și purtăm negocieri cu acestea pentru a le implica într-un program de lucru pentru a ne asigura că putem să ținem cont de modelele de previziune meteorologice în modul în care construim sistemele noastre. Și asta înseamnă că dacă la un anumit moment aceste uh, dâre uh, devin o constrângere, o problemă pentru aviație, atunci în Sezar putem să abordăm și să gestionăm acest lucru în mod adecvat. Au fost întrebări în legătură cu vânturile rapide câștigurile rapide. Vrem să vedem care pot fi rezultatele palpabile imediate. Sunt lucruri care pot fi implementate începând cu anul viitor și acest lucru va avea un impact important din punct de vedere al eficienței pentru că în special în partea de nord a uh, Europei sau în sudul Europei, unde există aeroporturi care trebuie să aibă controlori, însă care controlează numai 5 aeronave pe zi, aceiași controlori ar putea să controleze și cinci alte aeroporturi cu uh, cinci zboruri uh, pe zi și atunci ar putea să devină mai eficienți. Problema este uh, ce facem cu forța de muncă pe care o reprezintă controlorii de trafic Uh, aerien pentru că turnurile îndepărtate pot să aibă un impact uh, asupra uh, numărului locurilor de muncă. Trebuie să sporim satisfacția, mulțumirea la locul de muncă și în ceea ce privește locul de muncă. Apoi, în special cu Uniunea controlor de Trafic Aerian, încercăm să vedem cum noile instrumente pot să ofere un mediu de lucru mai bun uh, pentru uh, controlori. Oboseala acestora, ce instrumente uh, le pot asigura un mediu de lucru mai bun. În cadrul uh, Cezar putem să încercăm să vedem cum putem să facem față uh, unui uh, volum mai mare uh, de uh, trafic aerian cu un număr mai mic de uh, controlori. Cum uh, același număr de controlori poate să controleze un număr dublu de uh, zboruri de aeronave? Și cred că până acum lucrurile merg bine. And, uh... În ceea ce privește rolul statelor membre, și sprijinul pe care ne poate oferi Parlamentul. Noi suntem activi într-o industrie foarte tradițională, în cadrul căreia orice schimbare este dificilă. Și în cadrul Sezar, ca și în cazul cerul, cerului unic european, pot să spun că Uh, statele membre merg uh, un pas înainte și doi pași înapoi și din acest motiv am, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Pentru că uh, în momentul când discutăm de punerea în aplicare a te- a anumitor tehnologii, um, vor exista actori care nu-și vor dori acest lucru, deoarece mediul uh, de afaceri nu este uh, pozitiv, deși consecințele, avantajele pentru întreaga Europa ar fi pozitive. Așadar, um, cerul unic european uh, ne sprijină obiectivul nostru, însă dacă nu există o presiune din partea Parlamentului European în această direcție, mă tem că vom avea dificultăți în a pune în aplicare anumite lucruri. De aceea cred că Statele Unite ale Americii au un avantaj major față de noi Um, există o singură autoritate statală care face. Uh, la noi există un stat care se convinge de acest lucru, dar uh, un stat nu este suficient. Și trebuie să recunoaștem că uh, aceasta va fi una din problemele în punerea aplicare și în desfășurarea SESAR. După părerea mea, una din soluțiile la această problemă este să um, lucrăm mai mult pe marginea problemei competiției dintre statele membre. Ce facem noi în mod normal în Sezar este să avem un fel de campion de pionieri care au uh, tehnologii pe care le pot pune în aplicare și, de exemplu, aceste turnuri îndepărtate. Statele uh, Um, Suedia este foarte uh, curajoasă în punerea în aplicare a acestei idei. Când am început și am prezentat această idee, doar Suedia a dorit să pună în aplicare această idee. În acest moment, în faza în care deja testăm această idee și în care uh, lumea și controlorii de trafic par să fie mulțumiți cu cum funcționează, începem să vedem uh, Uh, mai multe uh, state care ne spun că nu doresc să se implice în mod oficial, însă sunt foarte interesate de ceea ce se întâmplă. Deci putem să folosim această idee de competiție între statele membre pentru a accelera implementarea SESAR. Însă avem nevoie, desigur, și de sprijinul dumneavoastră și de presiunea Parlamentului în această direcție. Sper că am răspuns la întrebări. Acum, în ceea ce privește aspectul de apărare, și noi suntem uh, îngrijorați de vulnerabilitatea sistemului SESAR față de atacuri cibernetice și din acest motiv am început să avem un dialog cu autoritățile de apărare, mai ales cu Agenția Europeană pentru Apărare, dar și cu NATO, pentru a lucra la cerințele de securitate pentru SESAR. Și până la sfârșitul anului vom analiza, vom vedea care sunt posibilele amenințări și ne vom asigura să creăm măsurile, să recurgem la măsurile necesare pentru a face față acestor amenințări. Sper că m-am referit la toate întrebările. Vă mulțumesc! Domnule Baldwin, acum aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru că ați organizat această audiere foarte importantă. Este foarte bine că am discutat în profunzime toate aceste aspecte importante. Îmi pare rău că um, nu pot decât să sprijin toate cele spuse de către uh, uh, Patrick, care a răspuns foarte clar la toate întrebările a avut dreptate când uh, s-a referit la această legătură esențială între cerul unic uh, european și Cesar. Doresc să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi pentru atitudinea sa uh, de lider a acestui program. Cred că acest proces a însemnat punerea împreună a mai multor resurse existente la nivel european se ține seama de capacitatea de inovare în sectorul privat și să împart riscurile între sectorul public și sectorul privat. Și toate beneficiile de, uh, despre care a vorbit uh, uh, Patrick pentru pasageri, pentru toți actorii, după părerea mea, vor deveni o realitate. Și este un aspect foarte important este aici uh, aspectul avantajelor economice. Câteva întrebări au mers în direcția în care uh, am dorit și o să vorbesc. După părerea mea, um, ne aflăm în uh, ape tulburate în acest moment în ceea ce privește desfășurarea acestui program și domnul Alcadraui a pus câteva întrebări concrete legate de uh, Um, cum vom progresa, aspectele legate de, fin- de finanțare și de evitarea unor întârzieri. Și aș dori să mă refer la câteva dintre aceste puncte, domnule președinte. Aspectul cheie, așa cum a spus uh, Patrick, este să creăm condițiile uh, adecvate pentru ca toți actorii să pună în aplicare aceste măsuri într-un mod sincronizat și coordonat. Trebuie să folosim la maxim instrumentele existente europene și să lucrăm cu toți în cadrul cerului unic european. Ce am făcut noi la Comisie a fost să creăm un grup de lucru uh, din care uh, fac parte David McMillan, Patrick uh, Gudu, acest grup este prezidat de Matias Rote, care a fost uh, prezent la comisia de dumneavoastră ieri. De la, este vorba de oameni de la diferite autorități care uh, vor, uh, acest grup va redacta un raport care va ajunge la vicepreședintele Comisiei Calas și să sperăm că acest grup va înainta o propunere rapidă în decursul acestui an. Nu pot să vă dau mai multe detalii în acest moment, însă pot să vă asigur că este o prioritate pentru noi. Despre ce vorbește acest uh, raport? Cred că deja din documentul nostru de muncă inițial din uh, septembrie, noi ne-am gândit la mai multe scenarii și cred că uh, grupul nostru, grupul de muncă a ajuns, a ajuns la concluzia că nici, nici unul dintre aceste scenarii nu, este, nu va funcționa. Va trebui să găsim uh, o uh, combinație perfectă între diferite, diferitele uh, nivele. Va fi foarte foarte dificil, va fi foarte greu să găsim conceptul cel mai potrivit, însă uh, trebuie să mergem în această direcție dacă ne dorim ca atât sectorul public cât și cel privat să rămână în spatele, să sprijine acest proiect SESAR. Acum, în ceea ce privește finanțarea, cred, credem că am identificat mai multe mecanisme de finanțare care ar putea fi folosită în mai multe moduri, uh, făcând apel la uh, stimulantele potrivite pentru a asigura desfășurarea acestui uh, program. În acest moment nu credem că este nevoie de un mecanism specific de finanțare european a SESAR, însă suntem convinși că va fi nevoie de un anumit tip de finanțare europeană și doamna Foster a atras atenția asupra uh, acestui aspect. Știm cât de dificilă este situația bugetară pentru statele membre în acest moment, însă nu vedem o altă cale uh, de a merge înainte fără o finanțare europeană. Despre cât de mare trebuie să fie fina- această finanțare, nu pot decât să uh, speculez. S-a vorbit despre această cifră de 30 de miliarde de euro pentru a intra în faza de uh, derulare a acestui program și uh, se, s-a propus și cifra de 10% de finanțare din uh, banii europeni. Desigur, intrăm în noua perspectivă financiară și ar fi bine să ne gândim acum despre câte, câți bani vom avea nevoie și câți, vor fi, câți vom avea la dispoziție. Apoi, în ceea ce privește blocurile aeriene funcționale și relația cu a, a, și relația ssr lui cu acesta. Um, nu voi spune foarte multe lucruri. Aș dori să-i mulțumesc domnului uh, Iazembovski pentru munca sa. A fost uh, foarte, este foarte important că dânsul menține presiunea dar și Comisia Tran menține presiunea în ceea ce privește aceste blocuri. Este vorba de um, relații interinstituționale între statele membre, dar trebuie să mergem înainte. Termenul limită de decembrie 2012 un termen limită um, și pe mine mă îngrijorează faptul că poate credem că avem suficient timp la dispoziție până atunci, însă nu cred că avem foarte mult timp la dispoziție și să sperăm că vom înregistra progrese reale în acest an. Acestea sunt lucrurile pe care am dorit să le spun și doresc să vă mulțumesc pentru că ați organizat această audiere V-ați referit și la cenușă, dar poate voi discuta mai târziu despre acest lucru. O să discutăm la diverse acest aspect. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Patrick. Încă o dată am o întrebare domnilor deputați, o rugăminte. Dacă am putea să primim un exemplar pe hârtire al prezentării, ar fi foarte bine. Mă intrigă faptul că Bruxelles a luat-o înaintea celorlalți, însă nu sunt înaintea celorlalți în alte domenii. Deci nu ar trebui să folosim taxele aeroportoare de la Bruxelles ca exemplu. Vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră, a fost foarte utilă. Mulțumim foarte mult! Următorul articol este schimbul de vederi pe teme de comitologie privind licențele piloților. Poate că ar trebui să înceapă comisia și apoi uh, domnul El Cadraui va vorbi, el fiind raportorul nostru. Deci, poate că doriți o mică introducere întâi? Bun. O mică introducere întâi și apoi comisia. Domnul El Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate. Pot să prezint o anumite, o serie de chestiuni care pot fi apoi dezvoltate de comisie în răspuns sau în prezentare. Și cred că în felul acesta comisia va putea să precizeze lucrurile. Ne-am adunat astăzi aici să auzim evoluția acestui dosar, Vom avea, sigur, posibilitatea să punem întrebări. S-a ajuns la un acord între coordonatori, vor mai fi și alte reuniuni ale coordonatorilor și noi trebuie să hotărâm dacă acceptăm sau nu procedura prevăzută. Sau dacă ne gândim la o rezoluție care să contradică, contrazică această hotărâre. În principiu, noi dorim un sistem de licențe europene pentru piloți. Cred că este în conformitate cu evoluția pieței transporturilor aeriene. Însă am trei probleme pe care doresc să le discut cu dumneavoastră. În primul rând, trebuie să spun că lucrurile nu sunt chiar atât de clare, nu știm foarte bine cum trebuie să analizăm dosarul. Uh, cel puțin în anumite chestiuni. Apoi uh, se pune și problema scutirii de costuri. Știm că există întotdeauna o perioadă în care avioanele funcționează uh, conform unui sistem uh, de control, iar copiloții control al, al circuitului de croazier, iar copiloții s-ar putea să aibă mai puțin control. Iar în momentul în care sunt copiloții la comandă, există riscul să avem acolo un pilot de categoria a doua, ceea ce ar putea să pună niște probleme. Vreau să știu dacă este cazul sau nu și poate comisia o să ne explice în câteva cuvinte despre ce este vorba. Am primit de asemenea unele întrebări în ultimul timp din partea unor piloți privați care au licențe din țări terțe, mai ales din Statele Unite. Piloții aceștia se tem că urmare a punerii în aplicare a acestui sistem s-ar putea ei uh, să rămână fără loc de muncă pentru că nu există acord de recunoaștere între Statele Unite și Uniunea Europeană. Uh, piloții aceștia se tem că s-ar putea să obțină o a doua licență care costă scump, durează mult timp. Deci întrebarea este cum putem evita această situație. Vrem să știm uh, unde suntem în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a licențelor între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și încă o întrebare care ne-a fost adresată frecvent de unii colegi care vin de la Londra și care se confruntă cu timpul nefavorabil, cu dificultăți, uh, eu știu, în funcție de sistemul de licențe național existent la ora actuală, în momentul în care există puțină vizibilitate și nor foarte mulți piloții, nu pot să navigheze cu vizibilitate. Deci există o serie întreagă de elemente care pot să creeze probleme și am dorit să știu cum vede Comisia aceste comisii. Aș dori să ne precizeze lucrurile. Mulțumesc foarte mult! Bun, Domnule Baldwin. domnule președinte, domnul, mulțumesc domnului El khadraoui pentru că a prezentat foarte clar aceste trei întrebări și voi încerca să răspund imediat. Am fost invitat să fac uh, o prezentare a contextului, dacă vă este utilă. După cum știți, Parlamentul uh, și uh, Consiliul au un regulament din 2008 care stabilește reguli comune în domeniul aviației și uh, atribuie un rol Agenției pentru Siguranța Spațiului Aviatic European și Comisiei să stabilească reguli în anumite domenii, mai ales în ceea ce privește licențele piloților. Regulamentul acesta spune că aceste reguli trebuie să se aplice din aprilie 2012. Este o parte cheie a acestui sistem, pentru că avem un termen foarte clar stabilit în care să ne încadrăm. Cum spuneam acum, Comisia este asistată de Agenția Europeană pentru uh, Siguranța mm, Aviatică. Avem consultări cu părțile interesate. Agenția și-a prezentat opinia privind licențele piloților. Opiniile acestea uh, reproduc standardele care se aplică în statele membre și dezvoltate de ICAO și de Autoritatea Comună Aviatică. Ele au fost discutate cu uh, experții privind siguranța din statele membre statele membre au fost de acord în 2010 uh, la această procedură. Procedura este acum pe cale de a fi uh, tradusă și va fi analizată de Consiliu în iulie. Dacă lucrurile merg bine, va fi uh, adoptată și publicată în monitor oficial în noiembrie și statele membre vor avea câteva luni la dispoziție pentru a-și pune la punct sistemul înainte de a intra în funcțiune. Dar pentru a avea mai mult timp pentru a pune în aplicare aplicare niște prevederi problematice ale acestui regulament, există și niște măsuri tranzitorii pentru a face față nevoilor statelor membre și domeniului pentru a pune în aplicare acestea. De exemplu, licența pentru piloții avioanelor ușoare, până la 8 aprilie 2012 și perioada de tranziție pentru convertirea acestor licențe care nu fac față setului de reguli uh, menționate în regulile comune și acolo există o perioadă de tranziție până în 2012. Până în 2014, mă scuzați. Vrem ca în aceste domenii tranziția să fie destul de ușoară. Deci, domnule președinte, Uh, pe scurt, uh, să vă mai spun câteva lucruri legate de niște acte normative importante pe care le veți primi într-un viitor foarte apropiat. Următorul element, următoarea propunere este o propunere adițională care se referă la cerințele medicale pentru pilot și pentru echipajul de cabină și aici punem accent uh, pe siguranță. Considerăm că această propunere va pune la dispoziție un set de reguli mai puțin obositoare privind, mai puțin covârșitoare privind uh, cerințele medicale și care vor duce la armonizarea regulilor pentru a uh, reduce povara inutilă față de operatori și autoritățile naționale, cum ar fi examenul medical inițial, punerea în aplicare examene cu frecvențe medii și conținutul acestor examene medicale. Propunerea aceasta urmează să fie tradusă și probabil Parlamentul va, va primi această propunere în lunile viitoare. În domeniul acesta care este foarte controversat, Comisia s-a ghidat întotdeauna uh, pe principiul siguranței, pe principiul proporționalității și subsidiarității, ca să putem reflecta complexitatea diferitelor uh, tipuri de uh, aeronave și operatori pentru a reduce de asemenea timpul de aplicare al acestor reguli diferite așa cum sunt ele puse în aplicare de statele membre, lucru care poate fi foarte dificil. Bineînțeles, în momentul în care facem un asemenea exercițiu, și cred că știți cum sunt consultările aici, ne lovim uneori de concurență între diversele grupuri de interese. De aceea, sunt chestiuni care au fost dezbătute aprins. Problema licenței piloților, problema examinatorilor care își desfășoară activitatea în afara Uniunii Europene. Considerăm că am rezolvat aceste probleme în timpul procesului de consultare și ați văzut o serie de replici trimise la întrebările parlamentare referitoare la problema licenței piloților. Uh, că problema a fost discutată în profunzime cu statele membre și credem că, ferească Dumnezeu, Comisia a ajuns la uh, echilibru corect. Mă îmi pare rău că vorbesc atât de mult, dar mai sunt câteva uh, chestiuni importante, mai ales apropo de piloții care au uh, licențe emise în străinătate. Adică să-i obligăm sau nu pe pilot să aibă două licențe. Comisia a fost criticată că încearcă să suprareglementeze acest uh, domeniu. Noi considerăm că avem mandatul juridic clar în 216 privind licențele piloților care au reședința în Uniunea Europeană și pilotează un avion din, cu reședința în Uniunea Europeană și care trebuie să se conformeze cu cerințele de licență din Uniunea Europeană. Adică un pilot american care zboară în Europa trebuie să se conformeze cu regulile europene. Am încercat să rezolvăm această chestiune într-o manieră potrivită, așa cum am făcut și cu produsele uh, nautice, aeronautice venite din Statele Unite, uh, elicoptere, de exemplu, pentru a putea folosi ideea validării folosită acum pentru certificatele americane. Vrem să folosim acest concept de validare și pentru licențele americane care sunt emise pentru cetățenii Uniunii Europene. Se pot accepta aceste licențe cu condiția ca uh, să existe un set de condiții propuse în cadrul unor acorduri bilaterale. În cazul Statelor Unite asta înseamnă o negociere a unei anexe și îmi face plăcere să spun că acordul va intra uh, în um, vigoare la 1 mai uh, și atunci a intrat în vigoare la 1 mai și vom putea să discutăm și anexa despre care vorbeam. Și apoi ne mai gândim și la problema aceasta bilaterală cu Statele Unite, cu Canada și cu Brazilia. Pe de altă parte, în acest moment nu avem atât de multă încredere reciprocă în sistemele de siguranță din alte țări. EASA, Agenția Europeană, și-a prezentat avizul după consultări extensive cu părțile interesate privind acceptarea licențelor emise uh, Uh, de sau numele țărilor terțe. Și apropo de convertirea acestor licențe în conformitate cu regulile ICAO. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că se reiau standardele din statele membre, deci în esență noi confirmăm cerințele existente, nu încercăm să facem o revoluție în ceea ce s-a făcut până acum condițiile generale pentru acceptarea licenței unui pilot dintr-o țară terță uh, sunt cele care, pe care le veți primi în iulie. Și ca urmare a discuțiilor, dorim să acordăm o perioadă de tranziție de doi ani pentru piloții care zboară în Uniunea Europeană cu o licență dintr-o țară terță. Deci un pilot american cu o licență americană va putea să zboare în Uniunea Europeană până în aprilie 2014 și considerăm că astfel avem timpul necesar să punem la punct un sistem european real sau să găsim o soluție mai bună pentru licențele străine bine, în conformitate cu cerințele de siguranță. Deci, avem acum doi ani negociați, ceea ce ar trebui să fie foarte bine și considerăm că problema aceasta va fi rezolvată. Și ultimul lucru pe care vreau să spun pe această temă și vreau să atrag atenția Comisiei, Canada și Brazilia s-ar putea să fie într-o situație mai complicată. Am propus un sistem similar ca cel față de Statele Unite, Coreperul s-a gândit ieri la această chestiune și s-a gândit cum să gestioneze chestiunea cu Canada și Brazilia și uh, s-a ajuns la concluzia că trebuie să există o procedură completă a Uniunii Europene, adică pentru noi anexe care să conțină, de exemplu, conții, condițiile de acceptare reciprocă a licențelor din Canada și Brazilia, nu putem decât după momentul în care Consiliul și Parlamentul European au aprobat o propunere oficială a Comisiei și pentru că aici este nevoie de analiză politică foarte profundă și înțelegem acest lucru. Uh, problema noastră a fost și continuă să fie că este o procedură grea, uh, complicată, dată fiind timpul scurt pe care îl avem la dispoziție și s-ar putea să nu fie în favoarea intereselor industriei care dorește să beneficieze de recunoașterea reciprocă a licențelor piloților ne temem de asemenea că în felul acesta se creează un dezechilibru în modul în care tratăm modificările condițiilor de acceptare reciprocă față de modul în care vom trata de acum încolo licențele piloților. Cam asta este părerea noastră, aceasta este părerea exprimată în Coreper și, bineînțeles, Parlamentul trebuie să analizeze acest lucru și a trebuit să vă explic acest lucru, care este poziția noastră. Uh, sunt chestiuni complexe și de aceea am vorbit atât de mult, domnule președinte, și sper că am reușit să mă refer la două din punctele aduse în discuție de domnul Alcadraui, uh, cea, cea de-a treia chestiune referitoare la zborurile de lungă durată este o chestiune complexă. Chestiunea aceasta a fost scoasă din regulile existente eu OPS. într-o altă parte. Este regulamentul despre care discutăm noi astăzi. Este vorba de pop, regulamentul referitor la copilot. Nu am făcut decât să mutăm această prevedere dintr-un regulament în alt regulament la cererea domeniului respectiv. Sper că în felul acesta se clarifică lucrurile. Pur și simplu am mutat o prevedere uh, dintr-un regulament în alt regulament. Mulțumesc foarte mult. Domnul Richei. Mulțumesc, domnule președinte. S-au dat uh, o serie de răspunsuri la întrebările care au fost uh, adresate și pe care vrem să le pun. Vreau doar să subliniez uh, doar faptul că în ceea ce privește echivalențele de licență în raporturile cu Statele Unite, pentru că acest subiect mă privește mai bine de 100.000 de persoane în Europa care sunt foarte interesate de subiect. E vorba de impactul personal, dar și profesional. Uh, întrebarea care se pune, chiar dacă am auzit uh, ceea ce s-a spus, întrebarea pe care uh, și-o pun cei care au licență în Statele Unite și care zboară în uh, Europa, dacă până în 2014 nu se finalizează un acord complet, care va fi situația echivalenței? dacă într-un fel se va reporta măsura de conversie temporară până când se va realiza un acord complet sau dacă în absența unui astfel de acord până în 2014 uh, cu Statele Unite licența uh, se va pierde, ceea ce ar fi într-adevăr uh, un, uh, o catastrofă pentru majoritatea acestor piloți. Am înțeles că există o dezbatere ca în cazul unui acord complet să există și un acord de echivalență, că acesta trebuie să fie finalizat în 2014. Însă, dacă nu așa vor sta lucrurile, vreau să întreb dacă Comisia EASA își poate Uh, spune punctul de vedere în legătură cu ceea ce se poate face uh, suplimentar. Domnul Meissner? Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. O să mă leg de cele spuse de colegul Riche. Este vorba de uh, aceste licențe care au fost obținute în Statele Unite ale Americii. M-am ocupat în detaliu cu acest domeniu. În anumite domenii, uh, cerințele sunt mult mai sigure și mult mai uh, stricte decât uh, standardele europene. Dumneavoastră ați spus, domnule Baldwin, că este posibil să, să recunoaștem aceste licențe în cadrul acordului cu Statele Unite ale Americii Um, să fie recunoscute aceste licențe fără uh, a exista necesitatea de a obține o altă licență, dacă am înțeles eu bine lucrurile. Acum, în uh, cadrul acordului cu Statele Unite, um, trebuie să ne asigurăm că există o egalitate între cele două părți și știm foarte bine că realitatea este uneori alta și doresc să știu ce se întâmplă în Statele Unite cu licențele uh, care au fost obținute în uh, Europa. Dacă acestea nu sunt recunoscute, se ajunge la o situație de uh, dezechilibru până la urmă, pentru că există piloți care au licențe europene care ar trebui să aibă dreptul să profeseze și în Statele Unite ale Americii. Apoi, în ceea ce privește Canada și Brazilia, a spus că Consiliul trebuie să accepte o propunere din partea Comisiei în ceea ce privește o anumită armonizare și aș dori să... Nu am înțeles dacă Comisia a înaintat o asemenea propunere sau nu. A, și încă un alt uh, aspect în ceea ce privește uh, ușurarea condițiilor pe cursele lungi. Uh, dacă am înțeles eu bine situația, copiloții uh, pot, exist, pot uh, activa în, pe asemenea zboruri doar dacă în, urm, în cadrul unor simulări aceștia au demonstrat că pot să uh, stăpânească diferite situ- situații, nu doar în decursul zborului, ci și aterizarea, de exemplu, și decolarea. Deci, uh, știu foarte bine că copiloții au trebuit să treacă prin asemenea situații foarte concrete. Și Lichtenberger? Doamna Lichtenberger? Vă mulțumesc. Um, cred că rămân câteva întrebări deschise. Pe de-o parte, pe mine mă interesează dacă pot să spun așa, coordonarea sau recunoașterea existentă între aceste uh, multe uh, spații aeriene diferite. Aș dori să știu care este atitudinea autorităților americane față de licențele din Canada, din Brazilia sau din Europa Ați spus de asemenea că s-ar putea să existe probleme în ceea ce privește acordurile cu Canada și cu Brazilia și aș dori să am mai multe detalii uh, din acest punct de vedere. Uh, ca întotdeauna acceptăm din nou uh, condiții impuse de către Statele Unite și chinuim alte, alți parteneri sau puteți să ne dați mai multe detalii aici, să știm exact ce se întâmplă eu am uh, un sentiment clar. Știu că există anumiți uh, piloți care au obținut licențele acolo unde a fost mai ieftin și unde a fost mai ușor pentru a obține aceste licențe. Deci aș, aș dori să știu așadar dacă um, ex, Uh, examenele din uh, Europa sunt atât de uh, învechite încât nu mai sunt deloc relevante. Deci poate ar trebui să începem să facem puțină ordine la noi acasă și pentru acest lucru avem nevoie de informații mai clare, pentru că eu nu am înțeles foarte multe lucruri. Vă mulțumesc. Foster. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau uh, să uh, primesc informații în legătură cu problema copiloții. E vorba de zborurile uh, lungi și uh, dată fiind uh, lungimea rutei, există un echipaj întărit astfel încât să poată să aibă timp de odihnă. Nu este nimic neobișnuit, este o practică uh, folosită Deci asta nu constituie o problemă cu copiloții. Așa cum Matthew Baldwin a spus, asta înseamnă uh, practic uh, transpunerea uh, în EASA. Nu am probleme cu asta, însă cred că este bine că am avut această discuție, pentru că problema o constituie licențele obținute în terțe țări. Din punctul de vedere al legatului unit, unele țări eh, și a unor țări eh, din Europa a existat o cunoaștere reciprocă a licențelor de-a lungul timpului, nu a fost o problemă, autoritățile britanice au considerat că cei care au fost formați și uh, au primit astfel de licențe în Statele Unite sunt piloți buni și nu sunt probleme de uh, siguranță implicate. Mulți dintre aceștia au fost uh, formați în Belgia, în Olanda și în alte țări. Trebuie uh, să fim uh, atenți uh, când avem astfel de discuții. Știu că data a fost reportată pentru 2014, însă trebuie să fim foarte atenți. În Regatul Unit avem mulți, multe simulatoare pentru astfel de zboruri. Există și instructorii, deci trebuie să ținem cont și de instructori și, desigur, s-a pus problema dacă Eh, până acum era vorba de cetățeni europeni, acum e vorba și de rezidenți în Uniunea Europeană pe aceste licențe. Deci, cred că există o serie de îngrijorări, de preocupări și pe uh, bună dreptate. Nu vrem să avem situația în care avem mii de piloți care uh, își câștigă existența în Europa și care dintr-o dată se trezesc uh, fără loc de muncă. Acest lucru este inacceptabil. Uh, în uh, Regatul Unit, de pildă, trebuie să trecem de la un tip de licență la altul. Să fim realiști, uh, asta este o recunoaștere. Dacă am o licență de zbor comercial uh, în, obținută în Statele Unite, este la fel de bună ca orice licență obținută. Nu putem să insinuăm că ea nu este bună. Ar fi o insultă. Da, lucrurile pot fi însă corectate uh, Uh, încercând să ne gândim ce putem uh, face cu anexa și domnul Baldwin a spus acest lucru, avem timpul necesar la dispoziție. Știu că trebuie să avem un uh, sistem rațional în toată Europa, un sistem unificat, sunt de acord cu asta. Însă în același timp trebuie ca acest sistem să fie recunoscut în mod rațional și să nu penalizăm pe alții să nu spunem că mai este nevoie de, să spunem, de 150 de ore uh, de zbor în mod uh, formal pentru a recunoaște o licență. Nu am avut uh, niciodată o problemă cu aceasta încât cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Sunt încrezătoare că uh, Comisia și ASA o să ajungă la un uh, compromis astfel încât uh, tranziția către regulile comune să fie una lină. Cred că am ridicat în discuție multe puncte, domnule președinte, însă cred că asta este problema uh, cheie care a reieșit din uh, comentariile comisiei asta, domnul Bradbourne. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac uh, o remarcă generală pentru că este relevantă în contextul dezbaterii pe care o purtăm. Am fost uh, abordat de mai mulți uh, mai multe persoane din circumscripția electorală în legătură cu aceste probleme. Și una dintre marile probleme pe care o au este să ajungă la persoanele care iau astfel de decizii. Vreau să știu de ce membrii uh, EASA uh, componența EASA nu este făcută publică de către comisie. Ca să știe lumea cui să se, dea, să se adreseze. Lucrurile trebuie să fie transparente. Și imaginea ar fi mult mai acceptabilă astfel de hotărâri se iau uh, în uh, secret uh, de persoane care nici măcar nu sunt membri ai Parlamentului. Deci asta este primul punct. Al doilea punct. Și de câte ori fi în această comisie, se pare că trebuie să ne confruntăm cu astfel de decizii luate de EASA. Știu și știu și că și alți Uh, colegi au primit un briefing în legătură cu obiecțiunile la ceea ce se propune în acest document, mai ales în ceea ce vește implicarea sectorului privat în uh, aviația generală. Deci, dați-mi voie să ridic în discuție două sau trei aspecte care mă preocupă în mod deosebit. Prima preocupare este că această hotărâre a EASA amenință un sistem care a fost acceptat în toată lumea de mulți ani. Și, în esență, este o soluție fără o problemă, de fapt. Să fim concreți, domiciliul pilotului nu are relevanță. Pentru că, potrivit acestor propuneri, piloții domiciliați în Uniunea Europeană vor trebui să aibă o licență europeană, indiferent dacă aeronava este înregistrată în Uniunea Europeană sau în altă țară. E un sistem pervers care discriminează uh, piloții europeni cu o licență europeană. Dacă vedem care este situația în Statele Unite, cei care au uh, domiciliul în Statele Unite și o licență în Statele Unite pot să uh, zboare uh, într-un aer într-o aeronavă înregistrată uh, în Statele Unite în Europa în timp ce piloții uh, europeni nu pot să facă acest lucru. Este o poziție destul de ciudată. Al doilea aspect, nu există niciun motiv să schimbăm uh, sistemul. Am venit cu argumente legate de siguranță, dar există dovezi că aceste licențe nu prezintă siguranță? A spune că nu. Oricum, în termeni mai comerciali, am avut dispoziții la nivel european pentru a bloca utilizarea unor uh, lucruri uh, și a unor proțe care nu sunt sigure, listele negre. Al treilea aspect o constituie costurile. Și să nu credem că acest lucru este un aspect minor. Există cam 68.000 de piloți uh, în discuție care au obținut licențe din terțe țări. Costul și este o estimare foarte uh, drastă, drastică. 125 de milioane de lire pentru formarea acestora. Nu este un lucru de neglijat. Uh, S-a spus că astfel de probleme nu vor apărea pentru că se așteaptă un acord până în 2014. Dar uh, știu cum merg și acordurile cu alte uh, țări uh, și nu cred că soluția este atât de simplă. Atunci când vom primi propunerea în iulie, data care a fost avansată, în calitate de parlamentar, trebuie să respingem această propunere până când avem un acord ferm și o soluție uh, fermă că uh, cei uh, care au o licență obținută în Statele Unite nu vor fi discriminați pentru că uh, trăiesc în Europa. Președintele, trebuie să spun că cea mai mare eh, parte a timpului eh, a trebuit să rezolv probleme care au venit de la Consiliu și nu de la EASA. Eh, Vreau să reamintesc membrilor acestei comisii că Parlamentul a adoptat regulamentul 216 care spune că trebuie să existe licențe europene. Deci nu putem să spunem că nu vrem uh, licențe europene pentru că ar putea să pună probleme. Uh, Așa am stabilit în 2008 că asta este direcția în care uh, dorim să ne îndreptăm. Și domnul Baldwin a spus de la bun început că aceasta este uh, poziția Parlamentului. Poziția Parlamentului este că se doresc uh, licențe obținute în Uniunea Europeană, nu licențe de uh, pilotaj uh, naționale. Apoi, în ceea ce privește copiloții și problema unui uh, echipaj întărit. Asta nu este o problemă. Ceea ce este interesant atunci când se face o comparație cu Statele Unite, poți să zbori uh, în interiorul uh, Statelor Unite cu un copilot care nu este omologat pentru acel tip de aeronavă. Însă Uh, dispozițiile americane nu sunt întotdeauna așa cum ne-am dori uh, să fie. Gândiți-vă că există această posibilitate ca un uh, copilot să nu aibă licența de zbor pentru tipul de aeronavă respectivă și totuși să zboare pe astfel de aeronavă. Apoi să mă întorc la ceea ce a spus doamna Lichtenbergen. Este relevant pentru că uh, soluția este recunoașterea reciprocă a licențelor uh, piloților și domnul Baldwin să mă corecteze dacă greșesc. În Statele Unite nu sunt recunoscute licențele de piloți din Uniunea Europeană încă. Și dacă așa stau lucrurile, să preiau ceea ce a spus domnul Bradburn. Sunt de acord că licențele piloților eliberate în Statele Unite ar trebui să fie acceptate în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu asta. Dar același lucru trebuie să se întâmple și cu licențele uh, eliberate în Uniunea Europeană în Statele Unite. Suntem în această dilemă. Dacă Statele Unite nu, recunoaș, nu recunosc acest, aceste licențe, de ce să le recunoaștem noi? Pentru că mă întorc la ceea ce a spus doamna Lichtenberg pentru că este o altă uh, situație în care Statele Unite dictează Uniunii Europeană ceea ce ar trebui să se întâmple și Uniunea Europeană se predă. Această problemă trebuie abordată. Accept ceea ce s-a spus. Nu am probleme uh, cu uh, astfel de licențe. Așa cum uh, nici noi nu avem probleme cu licențele eliberate de americani, nici ei nu trebuie să aibă probleme cu licențele Uniunii Europene. Poate că ar trebui să se facă presiuni până în 2014 asupra Statelor Unite, presiuni similare cu cele care au fost făcute asupra membrilor uh, Parlamentului European. Ar fi o abordare similară Trebuie să fim cât se poate de răspicați, uh, domnule Baldwin, că în următorii doi ani trebuie să încercăm să ajungem la un acord cu Statele Unite. Însă o să fiu foarte cinstit. Dacă Statele Unite uh, nu joacă așa cum trebuie, nici noi nu mai uh, trebuie să jucăm cu Statele Unite. Domnul Alcatrai. Aș propune ca să primim răspunsuri din partea Comisiei la aceste întrebări. Cred că colegii mei doar au întărit întrebările pe care le-am pus eu. Să vedem ce răspunde comisia. Domnul Baldwin. Nu, doamna Lichtenberger. Am uitat un lucru. Este um, uh, vorba de discriminarea legată de vârstă în cadrul testelor medicale îndeplinite. Poate puteți să ne spune mai multe lucruri există această discriminare legată de vârstă? Văd că <laughs> sunteți foarte perplex la această întrebare. <laughs> Poate nu. Deci, domnule Bol. Da, și pe noi ne miră această întrebare și uh, echipa mea va analiza această întrebare până la uh, sfârșitul răspunsului meu. Vă mulțumesc pentru remarcile făcute. Acum, în primul rând, uh, domnului Riche. Dumneavoastră sunteți preocupat că um, vom avea probleme dacă nu vom putea negocia acest lucru în 2 ani și nu vom avea suficient timp la dispoziție. Și aveți dreptate. Uh, nu ar trebui să, să sacrificăm uh, conținutul gândindu-ne la faptul că nu avem uh, timp suficient. Deci trebuie să avem nevoie de anumit grad de flexibilitate aici am uh, ajuns la un acord cu statele membre uh, și acesta este următorul. Decizia legată de poziția de tranziție va fi monitorizată îndeaproape de către Comisie și putem să luăm o hotărâre um, dacă este nevoie de extinderea acestei perioade de uh, tranziție. Nu doresc să anticipez această decizie, însă ținând cont de cele spuse legate de dificultățile inerente legate de costuri și așa mai departe, de situația negocierilor între Statele Unite și Europa, va trebui să, să ținem cont de toate aceste lucruri. Deci încercăm uh, să uh, avem o procedură care să ne asigure că nu vom fi cu spatele la perete în aprilie 2012-2014. Acum, în legătură cu cele spuse de doamna uh, Meissner, siguranța și, uh, și domnul Bradburn s-a referit la acest lucru. O îngrijorare pe care am avut-o și, și Parlamentul a avut această îngrijorare în, momentul în care ne-a dat mandatul din, în anul 2008, a fost că uh, anumite prevederi nu puteau fi puse în aplicare și nu era întotdeauna foarte clar că aceste prevederi erau aplicate adecvat și în ceea ce privește uh, piloții care și-au obținut uh, licențele în țări terțe. Um, doamna Meissner și-a dorit un echilibru în uh, relația cu Statele Unite, un lucru care a fost reflectat în întreaga dezbatere și sunt de acord cu acest lucru. Nu va fi o negociere care va merge într-un anumit sens dacă uh, um, dacă vom merge pe această direcție, trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de o negociere care să țină seama de drepturile ambelor uh, părți care să țină seama de aspectele de, de siguranță, desigur. Um, respect uh, expertiza doamnei uh, Foster legate de aceste zboruri lungi. Ați uh, dat mai multe uh, exemple și este uh, nevoie aici de dovada că au fost uh, pregătiți în acest sens și ne vom ocupa de acest lucru. Doamna Lichtenberger, poate nu am fost uh, suficient de clar în explicațiile mele. Când am spus că um, există un potențial de dificultăți mai mari în relațiile cu Canada și Brazilia, m-am referit la procedurile prin care uh, vom uh, trece în cadrul acestor negocieri. Um, am încercat să explic și nu doresc să vorbesc în numele Consiliului am încercat să explic la ce decizie s-a ajuns uh, în cadrul Consiliului, în cadrul Coreperului ieri, în sensul că există un proces um, în cadrul uh, din partea Uniunii Europene uh, pentru negocierea anexelor și pentru acest lucru este nevoie de un acord din partea Consiliului, a Comisiei și a Parlamentului pentru aceste propuneri. Și Consiliul a hotărât că este nevoie de această procedură care durează uh, ceva mai mult uh, timp. Pur și simplu uh, am atras atenția că uh, va, vor exista uh, probleme legate de dezvoltarea unor, uh, un, unei soluții rapide în negocierile cu Canada și Brazilia pe viitor. Uh, apreciez foarte mult cele spuse de doamna Foster în ceea ce privește cât de sensibile sunt aceste uh, teme pe care le discutăm astăzi și obiectivul nostru este să asigurăm siguranța acestor zboruri. Ajung acum la cele spuse de domnul uh, Bradburn și uh, mă bucură sinceritatea dumnealui. Uneori este adevărat că grupurile de interese din uh, industrie au dificultăți în a se adresa uh, birocrației de la uh, Bruxelles. Unul din uh, obiectivele mele când am, uh, mi-am început activitatea la comisie a fost să uh, fiu deschis uh, cu, față de toate grupurile de interese. M-am am uh, participat la foarte multe uh, întâlniri și încercăm întotdeauna să ascultăm uh, problemele industriei. Există o, o problemă legată de accesul la AESA. Este vorba de, de, un, comi- de un comitet, dar aș putea să mă opresc acum dacă are cineva o întrebare. Nu? Deci din acest comitet fac parte mai mulți uh, uh, actori, inclusiv uh, statele membre. Aici sunt ascultate diferite uh, argumente înaintate de uh, diferiți uh, actori, însă acest comitet nu are cuvântul final. Uh, și Parlamentul și Consiliul are ceva de spus uh, legat de lucrurile hotărâte la acest uh, comitet în AESA. Cam acesta ar fi procesul decizional. Acum, în ceea ce privește substanța lucrurilor spuse de domnul Bradburn, aș dori să uh, vă explic care este poziția noastră pentru a, pentru a vă răspunde. Așa cum a tras atenția uh, președintele Comisiei, uh, Parlamentul și-a dorit o licență de pilotaj europeană nu doresc să mă refer doar la acest uh, argument, doresc să spun de ce credem că uh, această licență europeană este un lucru bun. Dacă putem uh, negocia eficient, put, uh, putem ajunge în situația în care ambele părți, atât uh, Uniunea Europeană cât și Statele Unite, vor recunoaște reciproc aceste licențe. Uh, noi am spus că vom da dovadă de uh, flexibilitate dacă va fi nevoie și vom ține seama și de aspectele legate de costuri, uh, costuri care pot să fie foarte mari. Ce dorim să obținem? Ne dorim șanse egale pentru uh, toată lumea. Așa cum am spus, deja prevederile existente nu au avut întotdeauna instrumentele Uh, care se asigură punerea lor în aplicare și trebuie să modificăm această situație și trebuie să spun că din anumite puncte de vedere credem că unele licențe uh, americane trebuie să fie adop- adoptate uh, la unele cerințe europene care există în Uniunea Europeană de mai mult timp. Și acordul referitor la siguranță reprezintă baza pe, prin care trebuie să ajungem la acest lucru. Și, din nou, nu ne dorim o revoluție, ci ne um, bazăm pe principiile care există în acordurile comune aeriene. Deci nu este vorba de un lucru total nou. Dacă acest lucru uh, va funcționa și dacă vom avea uh, timpul suficient la dispoziție. Sunt uh, convins că și americanii doresc să, să, să participe la aceste negocieri și cred că vom rezolva toate preocupările exprimate de domnul Bradburn. Acum, acum ultimul punct, ultima întrebare. Este vorba aici de o altă uh, propunere uh, referitoare la um, la uh, frecvența examen, uh, examinărilor medicale. În plus, în general, trebuie să existe un, uh, un medic care să fie în stare să emită o autorizație pentru un uh, uh, pilot și sper că nu există nicio discriminare legată de vârstă în propunerea pe care o veți uh, primi. Am încercat să nu mă refer la, sau am încercat să explic mai multe aspecte tehnice, complicate și politice. Sper că am răspuns la cât mai multe întrebări. Ok, thank Mulțumesc. Problema vârstei, cred că ați primit un răspuns. Nu, nu e clar. N-am primit răspuns la întrebare, spune vorbitoarea, apropo de acceptarea în, în spațiul uh, Uniunii Europene a, în spațiul aerian american a licențelor venite din Brazilia, Canada și Europa. Trebuie să știm acest lucru dacă e vorba aici de o discriminare de vârstă. Deci brazilienii au și ei această problemă, domnul Baldwin. Primul punct. Licențele europene nu se acceptă și aici trebuit să negociem. Din câte știu eu, dar mi se pare, cred că sunt nou, brazilienii nu au uh, aceeași echivalență, aceeași recunoaștere a echivalenței în Statele Unite. Mă scuzați, o să verific și poate o să vă dau uh, cu, cu răspunsul ceva mai târziu. La canadieni uh, aș fi surprins să nu fie așa, dar uh, am fi recunoscător dacă i-ați răspunde doamnei Lichtenberger, spune președintele. Aveam o întrebare foarte concretă pentru că, domnule Boldin, vă referați la propunerea Comisiei care ar trebui să fie acceptată de Consiliu, indiferent de acceptarea licențelor în Brazilia, care vin din Europa și invers, și în Canada la fel. Deci eu vreau să știu dacă există o asemenea propunere deja pe masa Consiliului sau dacă vreți să vă gândiți la o asemenea propunere. Din câte am înțeles eu, vă gândiți la o asemenea propunere, dar nu există. Domnul Baldwin, președintele, spune. Eu mă gândeam, încercam să obțin informații acum. Nu, nu avem încă o propunere pe masa Consiliului. Am discutat la Coreper uh, baza pentru luarea unei hotărâri în sensul uh, redactării acestei propunere. Am încercat să exprim care sunt temerile noastre și ale Consiliului, deși n-ar trebui să vorbesc în numele Consiliului. Mulțumesc Domnul El Cadraui, doriți să spuneți ceva în concluzie înainte a trece prin toată procedura? Mulțumesc foarte mult. Cred că trebuie să mă gândesc că uh, într-un mod mai profund la această chestiune. O să lăsăm și posibilitatea ca distinși colegi să se pună la punct cu informațiile. Mulțumim Comisiei pentru răspunsurile date. Mulțumesc! Aș dori să vă reamintesc, domnilor deputați, că măsura aceasta este, trece printr-un proces de reglementare cu uh, examinare. Parlamentul are dreptul de veto și deocamdată uh, Uh, acest proiect nu există tradus în toate limbile. În momentul în care Parlamentul va primi toate versiunile lingvistice oficiale, Parlamentul are trei luni în care să poată obiecta conform regulilor procedurii președintele va stabili un termen uh, pentru ca noi, cu membrii comisiei, să formulăm obiecții. Acelea vor fi votate în următoarea reuniune a Comisiei de Transport. Deci vreau să vă reamintesc că nu, deocamdată nu ajungem în plen. Comisia de transport este cea care ia hotărârea aici. Suntem uh, la sfârșitul lui mai, începe perioada de vacanță de vară. Avem acorduri cu diverse instituții care spun acest lucru, ceea ce înseamnă că, uh, conform acestei proceduri de reglementare, nu prea avem timp pentru a respectivele Parlamentului. Perioada pentru a exprima obiecții începe în iulie, deci propunerile de obiecții sub forma unei propuneri de moțiune pentru rezoluție poate fi votată în Comisia de Transporturi în septembrie. E clar pentru toată lumea? Bun. Vă mulțumim foarte mult. Acum, la diverse, domnule Baldwin. Vulcanul din uh, Islanda, ultima saga din zonă. Ce ne spuneți despre acest vulcan? Pentru că unii nu știm uh, să pronunțăm numele acestui vulcan, nu știm dacă este mai ușor decât numele vulcanului de anul trecut, poate ne puneți la curent. Am uitat și eu numele, spune domnul Boldun. Grimsvorten, dar am să fac uh, niște exerciții și data viitoare o să știu să-l pronunț perfect. Domnule președinte, îmi place ce a spus mai devreme și anume că avem nevoie de mai mulți vulcani ca să rezolvăm problema cerului unic european. M-a pus pe gânduri și mi-am adus aminte de povestea din războiul din Vietnam și anume că trebuie să distrugem satul pentru a-l salva. Deci nu vreau mai mulți vulcani, dar vreau mai mulți vulcani metaforici. Deci vă rog, uh, domnule președinte, să faceți în continuare acest lucru. E greu pentru noi toți să ne aflăm într-o situație similară cu cea de anul trecut sau cu o situație care pare similară cu cea de anul trecut. Noi, tehnocrații, trebuie să ne gândim că acest lucru are un impact real asupra vieții oamenilor, asupra planurilor lor de călătorie, asupra afacerilor. Mă gândesc, eu știu, la ruta Manchester-Manchester, nu... Vă mulțumesc, sau Bruxelles-Liverpool, nu? Suntem, de fapt, ostaticii vremii, ostaticii Meteorologii mi-au spus că anul acesta situația este mult mai puțin stabilă decât cea de anul trecut. Anul trecut uh, norul uh, a zăbovit o lungă perioadă de vreme deasupra Europei. Anul acesta însă sistemul meteorologic uh, se mișcă mult mai repede, ceea ce face ca predicțiile să fie mult mai greu de făcut cu două, trei zile înainte. De aceea uh, controlorii europeni uh, încearcă să ne aducă noi precizări în fiecare zi. Pe de altă parte e vorba și de cantitatea de cenușe. Ați văzut că această cenușă este de altă calitate, e mai grea decât cea anterioară și atunci va ajunge la pământ mult mai repede. Nu știm însă care va fi durata erupției, nu știm dacă nu cumva erupția nu se diminuează. Deci toate acestea fac ca previziunile să fie mai dificile. Ce nu s-a schimbat față de anul trecut, ca să spunem lucrurile pe față? Este spațiul aerian în Uniunea Europeană, care este treaba statelor membre, o chestie de suveranitate. Ele sunt cele care stabilesc restricțiile. Uh, mă refer la discuția pe care am avut-o despre blocurile funcționale aeriene încercăm să găsim o manieră de recunoaștere. E vorba de o rețea aici, o rețea uh, de spații aeriene europene și, cum spunea și dumneavoastră, oamenii se gândesc la beneficiile cerului unic european. Există însă două diferențe mari anul acesta față de anul trecut. Pe de o parte, criza. Azi dimineață a fost o teleconferință și am pierdut-o și acum uh, se creează obiceiul de a transmite informațiile și celorlalți în asemenea teleconferințe. Lucrurile s-au îmbunătățit din acest punct de vedere. Există regulatori, reglementatori, cei uh, utilizatorii spațiului, uh, sindicații, toată lumea este prezentă la aceste conferințe și toată lumea se aude. Deci e vorba uh, Eh, și încercăm să vedem ce se poate face pentru a apăra siguranța spațiului aerian. Și încă un factor nou este că Acum avem niște principii directoare de la ICAO care funcționează și ne arată cum să facem eh, evaluări ale riscului de siguranță. Liniile aeriene pot face acest lucru împreună cu autoritățile naționale uh, deci liniile aeriene pot să evalueze dacă sau nu este sigur să zboare într-un anumit spațiu și pot să primească aprobarea de la autoritatea de reglementare. Deci asta înseamnă că autoritățile centrale din statele membre din perspectiva Eurocontrol pot să spună o să închidem sau nu o să închidem spațiul aerian. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în Marea Britanie în ultimele uh, zile, s-au fost oprite câteva sute de zboruri dar nu s-au pierdut mii de zboruri, așa cum uh, s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost o interzicere totală a zborurilor în spațiul aerian britanic. Deci e mult mai bine acum. Uh, iar ultimele, ultimisimile noutăți, statele membre uh, desfășoară acum această abordare a evaluării riscului de siguranță, ceea ce înseamnă că liniile aeriene sunt mult mai responsabile. În această, din această dimineață, o parte a spațiului aerian german este închis uh, la nivele um, joase de zbor, în zona uh, Hamburg, uh, Bremen și s-ar putea și în zona Berlinului. În Marea Britanie lucrurile se vor mai liniști astăzi, deși ei uh, se gândesc la niște efecte uh, secundare ale zilei de ieri, a mai avut loc o reuniune astăzi de dimineață pentru a ne aduce la cunoștință ce s-a mai întâmplat. Deci, pe scurt, domnule președinte, vreau să vă spun pe cinstit că statele membre reacționează diferit față de anul trecut și pentru că asta s-a închis în uh, parte spațiul aerian în Germania, la Bremen și la Hamburg, diferența practică este că va fi, va fi destul de limitată, de fapt, apropo de modul în care se gestionează această situație. Cred că ar fi util ca prin dumneavoastră sau prin secretariatul comisiei să vă ținem la curent cu situația Poate am putea găsi o, o soluție să vă trimitem și uh, actualizări scrise ale situației. Pentru că, firește, toată lumea e preocupată pe bună dreptate. Mulțumesc, domnule Boldui. Mă puteți folosi pe mine drept canal uh, de transmisie sau pe oricare din membrii comisiei. Vă mulțumim pentru această prezentare. Aveți depus o întrebare privind această prezentare. Vă mulțumim pentru actualizarea situației și să sperăm că acest vulcan anume o să se uh, potolească și o să reușim să uh, reintrăm în normal. Mai are cineva de discutat la diverse? Dacă nu, atunci mulțumesc interpreților și declar uh,